reuniunea noastră și voi continua în italiană, dacă, dacă luați loc. Doream, doream să vă rog să vă luați cartelele de vot și eu o scot acum din geantă. Siete tutti bene. Allora, eh, cominciamo subito. Toată lumea este prezentă, foarte bine. Putem începe direct. Doream să vă întreb dacă a primit toată lumea recomandările coordonatorilor care au fost distribuite ieri. A avut o reuniune, a avut loc o reuniune a coordonatorilor și ați primit ieri seara deciziile luate de coordonator. Dacă nu există obiecții, plec de la premisa că aceste decizii sunt uh, aprobate. Și acum trec direct la voturi. Toată lumea este pregătită. Votăm în primul rând raportul pentru Alvis al lui Ernest Maragall, care este așezat în spate. Este vorba de autonomizarea fetelor prin educație în Uniunea Europeană. Comisia FEM este competentă pe fond A fost depusă câteva, câteva amendamente. Nu știu dacă raportorul dorește să ia cuvântul sau putem trece direct la vot. Ok. Allora, cominciamo. Parti... Putem începe atunci. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 4, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cine stă pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul de compromis 2, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 12, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se, adoptă. se adoptă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 16. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 20. Acum cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22 a fost retras. Continuăm comandamentul 25. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A votat toată lumea? Da, nu văzusem bine, oricum a fost adoptat. 21 acum, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu un la o diferență de un singur vot. 27 acum. Cine stă pentru? Împotrivă? Abținări? Se respinge. 28. Cine stă pentru? Împotrivă? abținări, Se respinge. 29. Pentru? Împotrivă? abținări, Se adoptă. 30. Pentru? Împotrivă? abținări, Se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33 atunci, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, îmi cer scuze. Da, m-am înșelat, trebuie să revenim la 32 vot pe părți, prima parte, cine stă pentru, împotriva țineri se adoptă, a doua parte, cine stă pentru, împotriva țineri se adoptă, 33, cine stă pentru, împotriva țineri se adoptă, 34, cine stă pentru, împotriva țineri se adoptă, 35, pentru, împotriva abținerii se adoptă, 36, pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. 37. Vot pe părți. În urma cererii SND, prima parte cine stă pentru împotriva țineri se adoptă, a doua parte pentru împotriva. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis botul. A doua parte de la Amendamentul 37 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 12 voturi pentru, 12 voturi împotriva. Nu va funcționa cartela de vot? Sau nu înțeleg? Intervenții fără microfon din sală? Îmi pare rău, nu este posibil. A fost respinsă această a doua parte. Deci, care este situația? ar fi fost uh, o persoană în plus pentru că o înlocuiți pe o colegă care a venit, deci nu mai aveați dreptul să votați. Deci, ajungem acum la amendamentul 38. O nouă intervenție din sală fără microfon. Colegul prezent uh, era înlocuit, uh, acum a revenit, deci nu mai poate vota pentru că persoana care a înlocuit-o votase deja. Pentru mine situația este clară. Dacă doriți, putem să repetăm votul, însă a fost foarte clar. Deci, din punctul meu de vedere, nu există nicio nicio problemă. Putem să votăm din nou, dar nu, nu cred că este nevoie. Putem continua. Amendamentul 38, modificat prin un amendament oral 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 40, cu un amendament oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru împotriva abțineri se respinge. Ajungem la votul final privind uh, proiectul de aviz. Cine stă pentru? Cred că este mai bine să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22 de voturi pentru, 2 împotriva, o abținere. Vă mulțumesc, domnule Maragal. Doresc să mulțumesc și raportorilor din umbră și acum trecem la raportul uh, colegului Ilfan Chiuciuc crearea unei piețe a muncii competitive în Uniunea Europeană pentru secolul 21, o mai bună aliniere a competențelor și a calificărilor. Amendamentul de compromis 1 al raportului pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 2, cine stă pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 3, cine stă pentru împotriva țineri se, se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine stă pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul oral 1 la uh, amendamentul original 5, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru,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 împotriva abținării, se adoptă, 23 pentru, împotriva abținării, se adoptă, 24, modificat printr-un amendament oral, cine stă pentru, împotriva abținării. Cred că trebuie să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 3. Pentru. Împotriva. Abținere. Se adoptă. 26 acum. Pentru. Împotriva. Abținere. Se respinge. 30 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 35 acum. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 37 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotriva abțineri. Mi se pare că a fost respins, însă verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 38. S-a închis votul. Se adoptă în diferența de un vot. 39 acum pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru împotriva abținerii. Se adoptă 43 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 55 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Am ajuns la votul final, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 22 de voturi pentru, 4 voturi împotriva, nicio obținere. Felicitări raportorului Chiuciuc și raportorilor din Umbra. alle, alle proposte di opinione Trecem la propunerile pentru aviză. Începem cu colegul Stroievski, care se ocupă de un proiect de aviz privind uh, bugetul pentru anul 2016. Trebuie să redactăm un proiect de, de aviz privind mandatul pentru trilog. Până la sfârșitul lunii mai trebuie să discutăm pentru anul 2016 și în plenară se va vota în, ple- în plenară. Dau cuvântul domnului Zdroeschi, dar vă rog să faceți puțină liniște în sală pentru că nu putem lucra. Deci, domnul Zdreschi, după care vor urma, vor urma raportorii din umbră. Domnul Zdreschi, în primul rând. Vă mulțumesc. Am încercat, prin acest proiect de aviz, succint, să țin cont de sugestiile făcute de colegi la, la discuțiile pe care le-am avut. Acest proiect de aviz conține 4, 5 puncte. Se pare că există o problemă cu interpretarea în limba germană. The Deutsch translation. Ok. Please, please continue. Ja specjalnie wolno zacząłem, aby început, am început deja prezentarea mea, voi reveni scurt asupra ei. Spuneam că în proiectul meu de aviz se regăsesc cinci puncte principale. În primul rând, cerem ca programele Uniunii Europene să se bucure de finanțarea necesară, pentru că diferența între creditele de uh, angajament și cele de plată înseamnă că unele plăți nu se efectuează în fiecare an, un lucru pe care îl subliniez în, uh, în proiectul meu de aviz și mă îngrijorează faptul că această situație se va manifesta din nou, mai ales pentru Creative Europe și pentru programul Erasmus+. Acest lucru va afecta cetățenii europeni și participanții la aceste programe. Am încercat să menționez programele cele mai vulnerabile în acest aviz pentru a ne asigura că nu vor fi afectate în mod negativ. În al doilea rând, ar trebui să asigurăm un dialog mai bun cu cetățenii și insist asupra rolului pozitiv a rețelelor, a rețelei paneuropene, a mass-mediei locale. În al treilea rând, să reiterează importanța diplomației uh, culturale pe care o putem desfășura în țările uh, vecine, pentru că astfel putem sprijini tinerii artiști în derularea unor uh, proiecte educaționale și culturale. La acest punct am inclus un comentariu pe care l-ați făcut foarte mulți dintre dumneavoastră și anume necesitatea de a promova programele culturale atât în Uniunea Europeană cât și în exterior. În al patrulea rând, ne, mă refer la necesitatea de a revizui restricția finanțării proiectelor de mici dimensiuni. Pentru că mă tem că această restricție înseamnă reduceri pentru sectorul cultural. Cred că este nevoie să dăm dovadă de mai mare flexibilitate, să nu tăiem finanțarea proiectelor educaționale prin restricții bugetare și birocratice. Și în fine, cer o mai bună alocare a resurselor bugetare pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, o temă de actualitate în Parlamentul European. Fac trimitere și la poziția Parlamentului privind Fondul European pentru Investiții Strategice din cadrul planului Juncker, EFSI ar trebui să țină seama de necesitățile educaționale, de industriile creative, acestea fiind sectoare care pot avea o influență pozitivă asupra creșterii economice. Am și câteva vești bune Planul Juncker, cel puțin, ține mai mult cont de apelul nostru de a nu uita cultura. Cultura este amintită, în mod expres, în planul de investiții Juncker. Vom avea uh, votul final în iunie, după cum a spus uh, doamna președinte. Vă mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Triple. Um, I think, uh... Mulțumesc foarte mult raportorului. Cred că ar fi foarte bine ca pe politicile de comunicare să menționăm rețeaua Euronet și că vrem că aceasta să fie finanțată în mod corect. Deja a fost menționată, însă, din punctul nostru, ar fi foarte bine ca Comisia să clarifice că nu există niciun fel de evoluții negative și că vrem ca finanțarea să fie una corectă. De aceea, din punctul meu de vedere, atunci când uh, vorbim despre implementarea Erasmus, Erasmus Plus, am auzit recent de anumite cazuri în care pe partea educațională a Erasmus în școli că doar mari, uh, proiectele școlilor mari sunt finanțate și nu cele ale școlilor mici pentru că acest, și acest lucru ar trebui împiedicat pentru că vrem să implicăm pe toată lumea și că vrem să existe un echilibru. Vrem să existe um, uh, să se pune accentul și pe micile școli și să nu se pune doar accentul pe școlile mari. Doamna Morgano? Che io ricevo è questo, mi scuso, non ho seguito io l'ordine. Eh, da, îmi cer scuze, nu am urmărit eu ordinea în care v-ați înscris la, la intervenție. Doamna Farhain, este întreruptă de doamna președinte. Dacă sunteți de acord, o să-i dau cuvântul dumneai înainte raportorilor din umbră, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Doream să subliniez uh, cele tocmai spuse. Avem nevoie de o finanțare uh, durabilă, fără aceste fluctuații atât uh, de mari. Cred că ar trebui să revenim la finanțarea din trecut, pentru că la Erasmus Plus există în continuare o, o necesitate mare. Este o este o instituție foarte bună, foarte importantă, mai ales pentru mass media uh, locală, în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor. Cred că nu doar, în, nu doar în domeniul programelor educaționale, ci în general se observă această tendință de a finanța mai ales proiectele din mari dimensiuni, pe când uh, proiectele de mici dimensiuni care sunt uh, relevante pentru că se referă la mai mulți uh, cetățeni, nu mai sunt finanțate. Noi întotdeauna am insistat asupra importanței acestor programe dimensi, dimensiuni, Europa pentru cetățeni, toate programele de, de schimb academic, de, da, de schimb academic uh, sunt deosebit de importante și mai ales când vine vorba de punere în aplicare, ar trebui să să ne exprimăm poziția față de importanța acestor pro- programe și cred că ar trebui să facem acest lucru în contextul uh, discuției, uh, discutării bugetului. Grazie. Eh, innanzitutto non posso non essere d'accordo. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Domnul Morgano, în primul rând trebuie eh, să, nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de raportor și și antevorbitorii mei s-au exprimat în aceeași direcție. În avizul său a ridicat uh, problema principală care este relevantă pentru comisia noastră în bugetul pentru 2016. Am spus în mai multe rânduri aici la comisia noastră că este foarte important să ținem cont de importanța comisiei noastre pentru a păstra uh, un accent pe cultură și educație și pentru a susține creșterea și locurile de muncă în Europa. Eu voi depune o serie de amendamente pentru a completa uh, cele spuse de către raportor, însă raportorul deja mi-a indicat că va pune mai mare accent pe faptul că nu Trebuie să existe un dezechilibru între angajamente și credite de plată pentru programe cruciale cum ar fi Erasmus, după cum am văzut în trecut, acest lucru nu este acceptabil și nici sustenabil pentru că um, afectează familiile tinerilor implicați și afectează imaginea Uniunii. Nu este momentul să pierdem credibilitate. Un al treilea punct care consider că ar trebui să fie uh, subliniat este Fondul European de Investiții, care ar trebui să pună accentul pe programe de educație și formare, uh, dezvoltare în domeniul informaticii, educația digitală, precum și în industriile creatoare este un aspect pe, pe care l-a menționat și uh, Petra cu multe, în multe alte rânduri și un aspect pe care îl susțin. Ținând cont de impactul pe termen lung al acestor proiecte din domeniul educațional Trebuie să punem accentul și pe calitatea lor. Cred că raportorul a menționat acest lucru, însă cred că trebuie să putem merge dincolo de situația actuală de la Fondul European de Investiții. După cum am spus, uh, după cum a spus colegul Elia Zabal, eu aș sugera ca uh, investițiile statelor membre în educație să nu fie luate în considerare la calculele pentru pactul de stabilitate. Pentru că trebuie să avem anumite priorități în mod coerent. Pentru grupul socialiștilor și democraților, aceste investiții sunt cruciale pentru a restabili creșterea. Și dat fiind că au eh, impact strategic pe termen lung, ar trebui să fie luate în considerare separat în plus, trebuie să legiferăm printr-o abordare integrată în ceea ce privește patrimoniul cultural european, pentru că acest patrimoniu reprezintă istoria și identitatea și uh, istoria popoarelor europene și trebuie să ținem cont și de imensul său potențial economic. Uniunea Europeană trebuie să uh, ofere o susținere convinsă pentru toate aceste exprimări. În orice caz, după cum am menționat, voi depune o serie de amendamente pe baza cărora sper că vom putea să stabilim o poziție de comun acord. Nu văd în sală pe următorul vorbitor, așadar, domnul Marian. Da, mulțumesc foarte rapid pentru a nu repeta Ceea ce s-a spus deja împărtășesc perfect cele spuse de doamna Trupel. Sunt sigur că voi reu- vom reuși să ajungem la un acord pe acest aviz. Împărtășesc cu raportorul uh, coerenția, coerența și verificarea faptului că aceste angajamente să se transforme în plăți și să existe o echivalență între angajamente și plăți. Lucru care doare atunci, ca, pentru că atunci când există un dezechilibru, acest lucru afectează în special domeniile culturii și educației. În ceea ce privește educația, aș spune că sunt două aspecte în cadrul programelor Erasmus și dincolo de Erasmus în formarea profesională. Există și programe de, care contribuie la scăderea disparităților în uh, diverse regiuni. O altă problemă legată de educație, dat fiind că suntem pe punctul de a revizui procesul de la Bolonia, eu cred că trebuie să ținem cont de reforma acestor sisteme educaționale, ținând cont de procesul de la Bolonia. În al treilea rând, patrimoniul cultural care trebuie să fie pus în, leg- pus în legătură cu diplomația culturală, lucru uh, care mi se pare uh, extrem de important în fața distrugerii patrimoniului cultural la care uh, asistăm Um, trebuie de asemenea să avem grijă de patrimoniul statelor terțe pe care îl deținem în Europa. Ar trebui poate să includem și um, acest tip de priorități. Mai există și o temă care ține de reforma drepturilor de autor, care este în discuție în momentul actual. Un efect secundar, pe termen lung pozitiv, însă pe termen scurt negativ, este protecția efectivă prin fondul, uh, fonduri europene a muncii tinerilor în domeniul artistic. Acest lucru cred că ar, menționa, ar merita o mențiune specifică. În al treilea rând, ar trebui să apărăm acest uh, aspect cultural și educativ din planul Juncker și susțin uh, versiunea actuală a acestui aviz. Am văzut-o pe colega Tom, dar, dar între timp a dispărut. Îmi pare rău. Mai dorește și altcineva să intervină înainte de comisie? Există cineva din partea comisiei care dorește să intervină sau nu? Se pare că nu. Atunci pot să spun câteva cuvinte eu. Eu știu că dumneavoastră nu aveți foarte mult spațiu pentru acest aviz, însă cred că ar putea să fie menționate elemente foarte, elemente foarte interesante. În 2016 intră în vigoare noul fond de garanție pentru programul Europa Creatoare. Și poate putem face o trimitere la acest fond, pentru că știm că Comisia, până la sfârșitul anului curent, va trebui să facă prima comunicare. După aceea avem și programul Europa pentru cetățeni. În ceea ce privește comunicarea, sunt de acord cu ceea ce spuneau uh, colegii, însă trebuie să ne amintim că uh, Uh, în bugetul anterior deja se redusese um, bugetul pentru comunicare, pe Euronet, pentru Euronews și aici uh, uh, aceste reduceri continuă. Noi sperăm ca situația să se remedieze, ca aceste reduceri să fie eliminate și până în iulie așteptăm din partea Comisiei o strategie de comunicare. În ceea ce privește fondurile, fondurile structurare la scară mică și medie, la jumătatea mandatului se va, se va putea modifica uh, și reevalua calea. Și uh, poate acest prag de 5 uh, milioane. Domnule Zdoievski. Vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru toate comentariile dumneavoastră. O idee a apărut de mai multe ori și o susțin. La punctul 2, necesitatea de a îmbunătăți politica de comunicare, aici aș putea să adaug programe specifice, de, de exemplu Euronet, lucru care ar duce exact la ceea ce au sugerat doamn, doamnele Trupel și Costa. Aștept amendamentele dumneavoastră, însă aș sublinea două puncte foarte importante pentru mine. În primul rând, din când în când pierdem perspectiva uh, temelor bugetare de exemplu, premiul Lux, care este un lucru cu care ne mândrim foarte mult. Acest uh, premiu a fost periclitat de o altă comisie, așadar, fac apel la dumneavoastră, domnilor și domnilor, să fiți foarte vigilenți pentru a vă asigura că Comisia Cult uh, va avea o poziție fermă uh, și să nu piardă pe această bătălie bugetară unde alte comisii au mm, tradiție mai îndelungată. Eu am fost ministru al culturii un număr de ani și mi se pare inacceptabil uh, ca angajamentele să nu fie respectate în zona culturală. Acest lucru subminează încrederea și uh, mm, introduce totul într-o situație foarte critică mă, îngrijorează, mă îngrijorează de asemenea că nu avem un reprezentant al comisiei, însă am încredere că comentariile noastre vor ajunge la comisie și că va fi un reprezentant al comisiei aici în viitor pentru a ne răspunde la întrebări. Da, și eu aș dori să invit comisia să fie prezentă la aceste dezbateri, pentru că este foarte important să avem această interacțiune cu serviciile comisiei. Sunt de acord. Sunt de acord și cu observațiile uh, raportorului și ale doamnei Morgano, în sensul că comisia noastră este extrem de importantă. La Comisia Bugete am văzut uh, o scădere la Erasmus, însă sunt și alte rubrici uh, care au văzut reduceri. Așadar, trebuie să relansăm întreaga dezbatere împreună cu domnul Tajani și cu celelalte grupuri, noi ne-am făcut treaba alături de raportori, însă problema este că poate au existat diviziuni interne în cadrul grupurilor care au um, complicat lucrurile. Votul va avea loc în 16 iunie, termenul pentru amendamente este 12 mai la ora 12 Așadar, mult succes în munca pe acest raport. Ajungem acum la următorul raport al doamnei Șodrova, promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare. Dau cuvântul raportoarei. La reuniunea din martie vă amintiți că am avut un atelier, atelier foarte interesant în care am avut o uh, am putut să ne facem o părere în legătură cu această cultură a antreprenoriatului. Vom vota în 14 iulie și termenul pentru amendamente este 12 mai la ora 12. Aveți cuvântul, doamna Șodrova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Și eu aș dori să mulțumesc pentru faptul că mi-a fost alocat acest raport, pentru că este un subiect de importanță majoră. Educația antreprenorială devine un subiect foarte important în sistemele educative. Îi ajută pe tineri să depășească problemele cu care se confruntă în viața de zi cu zi în special probleme legate de ocupare și uh, succesul în domeniul ocupării. Educația antreprenorială însă nu este întotdeauna apreciată. Trebuie însă să devină o prioritate atât în programele comunitare cât și în cele naționale. Studiile pe care le-am examinat. Doamna președinte a menționat atelierul pe care am avut chiar la comisia noastră. Aceste studii ne arată că antreprenoriatul poate să fie învățat. Și eu spun că ar trebui să fie învățat și predat. Nu doar studiile ne arată acest lucru, ci și experiența practică a diverselor proiecte ale organizațiilor non-profit. Am colaborat cu școlile, cu anumite uh, guverne care au avansat pe această cale a educației antreprenoriale. Raportul are, are mai multe uh, secțiuni și în prima secțiune rezumăm toate documentele pregătite de către Comisie, Consiliu și Parlament și toate rezoluțiile adoptate. Asta pentru a nu repeta idei care au fost deja exprimate. Rezumăm pozițiile deja adoptate de către rezoluții. Parlamentul European are competențe destul de restrânse aici, pentru că Uniunea Europeană nu poate să se implice direct în sistemul educativ al statelor membre însă poate să susțină anumite schimbări și poate să le inițieze. Eu consider că susținerea educației antreprenoriale poate să fie una dintre aceste schimbări. Așadar, fac apel Comisiei să sublinieze importanța educației antreprenoriale, să o includă în programele financiare pentru a face ca această educație antreprenorială să facă parte din Erasmus Plus și să pregătească un cadru pentru următorul cadru financiar de după 2020. Unele programe deja au fost pregătite pentru anul 2020 și sistemul educativ uh, funcționează în cadrul acestor programe. Însă eu mă gândesc și la viitorul de după 2020 și acest lucru se, a, se aplică și statelor membre. Statele membre au nevoie de o perspectivă pentru viitor, o perspectivă pentru educația antreprenorială și ar trebui să aibă această ambiție. Aș dori să subliniez că educația antreprenorială nu te face să devii un antreprenor, dar uh, te învață anumite trăsături cum ar fi creativitatea, independența, alfabetizarea financiară. Așadar, nu, ideea nu este ca toată lumea să devină antreprenor după terminarea școlii. Nu, ideea este ca uh, sistemul educativ să susțină aceste aptitudini care îi pregătesc pe tinerii de la toate nivelurile de educație să facă față uh, vieții și să supraviețuiască în calitate de antreprenori dacă își vor dori acest lucru. În încheiere, îi mulțumesc Carinei Fad și altor colegi care au conlucrat alături, împreună cu mine la redactarea acestui raport. Aștept sugestii suplimentare și sper că acest raport va fi unul îmbunătățit de sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Ne-ați oferit un fundament foarte interesant. Uh, s-a cerut deja cuvântul din partea raportorilor din umbră, așa că vă rog. Bună dimineața, dragi colegi! Aș dori să salut proiectul de raport uh, al doamnei Soidroeva și să-mi exprim uh, aprecierea față de munca domniei sale. După cum știți, antreprenoriatul este o competență cheie pentru toată lumea și face parte integrală din strategiile politice la nivel UE și trebuie să fie Uh, stabilită ca prioritate în toate domeniile de educație și formare, pentru a deveni una din cele mai importante competențe pentru cetățenii europeni. Nevoia de a înțelege mai bine acest antreprenoriat. Salut faptul că raportorul subliniază necesitatea promovării unei definiții mai largi a acestei, uh, uh, acestui concept așa cum a fost definit în competențele cheie din 2006 pentru cadrul de învățare pe tot parcursul vieții. Trebuie să păstrăm această definiție extinsă a antreprenoriatului ca un set de atitudini, cunoștințe și competențe care este folosit uh, în scop personal, nu doar pentru a înființa um, uh, afaceri. Și acest lucru este extrem de important pentru incluziunea socială și economică în Europa. Raportul uh, restrânge în anumite, domeni, în anumite locuri uh, această definiție și subliniază în principal rolul pe care îl poate juca în atingerea de uh, obiective economice, îmbunătățirea productivității, deschiderea de noi piețe, încurajarea competitivității. Poziția noastră este că antreprenoriatul este într-adevăr o locomotivă pentru economie, dar și pentru coeziunea socială și are un impact pozitiv asupra împlinirii personale și a dezvoltării personale. De aceea subliniez în mod deosebit nevoia de a păstra această abordare extinsă în toate aspectele care trebuie adresate, ținând cont tot timpul de dimensiunile personale și sociale pe lângă cele economice. Astfel, antreprenoriatul este mai inclusiv, extinde sfera de aplicare și extinde și gama de actori uh, implicați care pot arăta sprijin. Amendamentele noastre se vor referi în special la nevoia de a introduce antreprenoriatul social în educație, nevoia de a recunoaște și a evalua uh, aceste competențe, nevoia de a rezolva inegalitățile în educație cu accent pe copiii din grupurile vulnerabile, astfel încât uh, aceștia să poată dobândi antreprenori, uh, capacități antreprenoriale, nevoia de a avea o cooperare transsectorială și, de asemenea, nevoia de a avea un cadru la nivel european. Aștept cu interes uh, cooperarea viitoare cu raportoarea și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc pentru atenție. Grație, colegă Chiuciuc. Mulțumesc, domnul Cuciuc. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, și eu vreau să o felicit pe doamna Soidrova pentru abordarea cuprinzătoare a acestui subiect, dar în același timp aș vrea să adaug și eu câteva observații. Potențialul uh, educației în uh, formarea antreprenorială este prezentat foarte bine, dar cred că ar trebui să extindem un pic uh, contribuția formării pentru că mie mi se pare că v-ați mutat atenția doar asupra educației. Uh, încurajarea tinerilor în spirit antreprenorial îi ajută să devină mai independenți, mai ușor de angajat și deci are efecte benefice asupra dezvoltărilor. Subliniez de asemenea și potențialul instrumentelor digitale pentru dezvoltarea acestor abilități Cred că este de asemenea important să folosim diverse abordări pentru a ajuta pe tinerii antreprenori să depășească uh, discrepanțele existente, oferindu-le informații, sfaturi, formare și mm, ajutând și uh, tinerii care vor să devină antreprenori. Firește, Raportul subliniază că antreprenoriatul este o locomotivă pentru uh, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Dar aș vrea să subliniez mai mult uh, încurajarea unei bune cooperări și a schimbului de bune practici între statele membre, astfel încât uh, antreprenoriatul să fie inclus în programa școlară pentru a avea rezultate mai bune. Acestea sunt observațiile noastre deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sistropa! Mulțumesc și eu, uh, raportoare, pentru raportul său. Vreau să subliniez ceea ce au spus uh, antevorbitorii, că antreprenoriatul este important și că face parte din procesul de construcție și ar trebui să fie integrat în toate celelalte uh, eforturi. Asta este întotdeauna o posibilitate să poți pune bazele unei noi afaceri. Dar mă gândesc și la alte țări care au succes în antreprenoriat care aparține acestei culturi a antreprenoriatului, a eșecului pozitiv, așa cum se numește. Deci, ă, ți se oferă o șansă și e perfect în ordine să o iei de la capăt. Deci eșecul nu îți pune bete în roate și cred că asta ar trebui să includem în raport nevoia de a înțelege că eșecul poate să aparțină acestei culturi a antreprenoriatului și că este pozitiv și acceptat dacă vrei să o iei de la început. Mulțumesc! Mulțumesc, Vă mulțumesc. Mulțumesc și raportoarei pentru propunerile făcute. Aș dori să mă refer la câteva puncte. În programul Erasmus Plus avem uh, o parte care se numește Erasmus Plus Antreprenoriat și este o parte a programului Erasmus Plus care nu este deosebit de cunoscută și auzisem din partea Comisiei că își dorește ca această parte a programului Erasmus Plus să fie mai bine cunoscută pentru a putea pentru a putea epuiza mai bine posibilitățile oferite de această parte a programului. Este o nouă parte a acestui program care, din păcate, este, este prea puțin uh, cunoscută. Deci, dacă, dacă ne dorim uh, ca această parte legată de antreprenoriat să funcționeze mai bine, poate ar trebui să o prezentăm uh, mult mai bine. În plus, din țara mea de origine, știu că există o întreagă serie de exemple pozitive din școli uh, prin uh, întemeierea unor uh, firme de către elevi, elevi care se ocupă de un chioșc în curtea școlii, de exemplu, sau învață de la adevărați antreprenori. Sunt exemple foarte bune și mi se pare că ar fi foarte bine dacă din statele membre ar fi colectate toate aceste bune practici de către Comisia Europeană privind uh, formele de antreprenoriat care funcționează, pe de altă parte trebuie să exprim și o anumită critică, pentru că la toate acțiunile noastre trebuie să fim foarte atenți să păstrăm echilibrul uh, necesar, să nu ajungem la accentuarea prea masivă a domeniului economic, a, în educație, este și să uităm de competențele sociale, de, de competențele de comunicare, competențele de folosire și de folosire în mod critic a mass media și a mediilor de comunicare digitale și acestea sunt importante, nu doar competențele economice. Și un ultim punct, tocmai în școli vedem că mai avem multe de făcut din punctul de vedere al pregătirii profesorilor, pentru că profesorii nu pot transmite competențe antreprenoriale elevilor decât dacă dețin ei însuși asemenea competențe și deseori vedem în cazul profesorilor că au un uh, cursus în viață uh, din care nu face parte niciodată întemeierea unei uh, întreprinderi deci este foarte important să ne concentrăm și pe, și pe aceste necesități și carențe ale profesorilor din punctul de vedere al uh, antreprenoriatului, să înțeleagă și profesorii cum funcționează o întreprindere, cum se muncește într-o, într-o întreprindere. Este un uh, aspect deosebit de important pentru a putea putea da o idee elevilor ce înseamnă să ai o profesie, pentru că dacă de la dacă un profesor părăsește băncile școlii, merge la universitate și apoi se întoarce la catedră, nu cred că are experiență practică din punctul de vedere al uh, antreprenoriatului. Deci poate profesorii ar putea să meargă în anumite întreprinderi <laughs> și să uh, acumuleze niște experiențe practice privind modul de funcționare, funcționarea unor întreprinderi. Cred că asemenea experiență ar fi foarte utilă pentru a putea uh, preda antreprenoriatul elevilor, mult mai bine decât se întâmplă până acum. Mulțumesc. Domnul Libacca. Bardzo dziękuję. Po pierwsze, bardzo gratuluję. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să o felicit și eu pe raportoare, nu doar pentru că a pregătit un raport excelent, ci și pentru că a preluat acest subiect extrem de important. Există doar 8 țări europene care au antreprenoriatul ca subiect în programa școlară și asta ne arată cum ar trebui să procedăm. Eu mă bucur și sunt mândră să pot să spun că eu, ca ministru al culturii în 2002, am introdus antreprenoriatul ca uh, subiect. Și pot să spun, deci, din experiență că există două lucruri care sunt extrem de importante. În primul rând, problema menționată de doamna Camambert, și anume profesorii. Un profesor care nu este motivat să fie uh, să aibă calități de antreprenor, nu poate să predea antreprenoriatul și de aceea una din activitățile noastre principale ar trebui să fie încurajarea de bune practici între profesori poate ar trebui chiar să mobilizăm un fel de program de schimb de profesori în cadrul Erasmus, spre exemplu, sau în cadrul unui alt program. Și de asemenea mai este un alt subiect uh, important care a fost deja menționat oarecum și anume uh, să vedem uh, antreprenoriatul ca pe o problemă holistică, pentru că antreprenoriatul nu înseamnă doar uh, afaceri, ci înseamnă un set de calități, uh, inclusiv interpersonale și personale, creativitate, evaluarea riscului, planificare, deci există foarte multe competențe personale și tratarea antreprenoriatului ca o competență holistică o pune într-o cu totul altă lumină pentru că există diverse etape ale educației și poți să pui antreprenoriatul în valoare dintr-o altă perspectivă. Poate am putea introduce un amendament comun pentru a sublinia importanța antreprenoriatului și pentru sectorul academic, astfel încât uh, să uh, avem toate tipurile de uh, învățământ să fie implicate în predarea de antreprenoriat. Dacă tot am luat uh, cuvântul, aș vrea să mă îndepărtez un pic de acest raport și să vorbesc despre altceva. Am o veste destul de plăcută pentru dumneavoastră. și anume că am uh, avut un prim uh, succes uh, în raportul nostru. Miniștrii din Benelux mi-au spus că pe 19 mai vor semna un acord uh, legat de recunoașterea automată a calificărilor academice. Acesta a fost unul din scopurile noastre principale și acum este unul din uh, primele noastre succese. Îmi pare rău că n-am ajuns mai departe la Strasburg, dar este important că măcar trei țări s-au pus de acord în acest uh, privință. Mulțumesc! Președinta, felicitări încă o dată pentru acest lucru, mai ales pentru că am avut o majoritate atât de mare în Parlament pe această temă și aceasta a fost o alegere strategică importantă. Felicitări. Doamna Julie Ward. Mulțumesc foarte mult uh, raportoarei. A fost o discuție extraordinară și cred că suntem pe aceeași lungime de undă. Înțelegem importanța antreprenoriatului în sistemul de educație pentru a construi un viitor mai bun. eu toată viața am uh, vrut să fiu uh, antreprenor și am fost antreprenor. Uh, cred că ideea este să ai idei pe care să le pui în practică și să vezi și o discrepanță sau un gol, nu neapărat în, pe piață, ci în societate. Deci salut faptul că avem niște definiții atât de extinse și că am discutat și pe marginea agendei sociale. Vreau să spun doar că eu am senzația copiii sunt, se nasc cu o curiozitate naturală care ar putea să fie definită ca antreprenoriat până la urmă. Dacă te uiți la cum se joacă copiii, foarte adesea au un comportament antreprenorial în ceea ce privește lucrurile pe care le strâng, interacțiunile cu ceilalți copii și așa mai departe. Și aș vrea să nu uităm că acest lucru se poate întâmpla la o vârstă foarte fragedă, cu copii care sunt chiar la grădiniță. Uh, Uh, în uh, perioada de două săptămâni pentru uh, un comerț echitabil am am petrecut uh, două săptămâni cu um, un uh, cultivator de cacao din Belize și acesta stătea cu copiii și făceau ciocolată și asta este o activitate extrem de distractivă. Deci, antreprenoriatul, dacă este o activitate distractivă, uh, o să o faci cu plăcere și o să, te, o să vorbești cu ceilalți și o să le spui de ce îți place, cum se face și așa mai departe. Deci vreau să mă asigur că oamenii se gândesc și la asta în, uh, atunci când vorbim despre antreprenoriat în educație. De asemenea, vreau să vă gândiți că organizațiile și rețelele sunt modalități sociale de a face afaceri uh, Uh, mișcarea pentru uh, comerț echitabil, uh, cooperative și așa mai departe. Deci cred că este extrem de important să reamintesc Parlamentului că mandatul pentru comerț alternativ, care s-a acordat cu mult înainte să fiu aleasă, a primit uh, un ok, o undă verde din partea acestui uh, Parlament și ar trebui să ne gândim și la uh, echitate în ceea ce privește comerțul și antreprenoriatul, mai ales că vorbim de anul internațional al dezvoltării. Și avem discuții și, și uh, oferim avize și trebuie să ne amintim toate aceste probleme legate de sărăcia în curs de dezvoltare și ce am putea face noi aici pentru a face schimb de bune practici cu aceștia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați reamintit de toate aceste lucruri. Domnul Necov. Mulțumesc, Silvia. Colegii au vorbit despre antreprenoriat și tocmai de aceea am vrut și eu să intervin, pentru că este un subiect extrem de important pentru mine. Ceea ce este important e, aici este să nu privim antreprenoriatul ca doar un, o disciplină școlară, ci ar trebui să fie uh, interdisciplinară, ar trebui să fie studiată la școală, la liceu, în universitate. Uh, astfel încât să încurajăm calități care să îți prindă bine în viața personală. Până acum, antreprenoriatul a fost văzut uh, doar ca având beneficii economice, dar ar trebui să ne gândim că din cauza sau datorită antreprenoriatului, tinerii pot să-și creeze un set de competențe, pot să fie mai disciplinați, pot să aibă mai multă încredere în sine, Uh, toate acestea fiind calități pe care le poți folosi în viața personală. Ar trebui să existe o diferențiere între ceea ce se întâmplă în Europa și ceea ce se întâmplă în Statele Unite. În Europa, tinerii care vor să fie antreprenori reprezintă 37% din populație. Și Spun acest lucru pentru că știm că în Europa coloana vertebrală a economiei este reprezentată de IMM-uri. Și am vrea ca mai mulți oameni să se implice în IMM-uri și spun acest lucru ca socialist. Dacă vrei locuri de muncă durabile, atunci trebuie să dezvolți antreprenoriatul la nivelul școlilor și al universităților. Cred că ar trebui să fie un procentaj mai mare de oameni care să vrea să aibă propria afacere. Pe de altă parte, vorbind din punct de vedere economic, atunci când o țară sau o comunitate investește în antreprenoriat, randamentul investiției ar fi de 1 la 40. Este o resursă care creează o creștere complexă a economiei, mai ales pentru tineri. Și tocmai de aceea cred că ar trebui să analizăm aprofundat acest subiect și ar trebui să extragem toate beneficiile posibile din uh, această idee. Tinerii ar trebui ca să vadă antreprenoriatul ca pe un joc. Mulțumesc! Mulțumesc, cu asta am finalizat uh, runda de vorbitor. Nu știu dacă și comisia ar dori să reacționeze. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru invitația la această discuție extrem de interesantă. Noi, la nivelul Comisiei, apreciem foarte mult această inițiativă valoroasă pentru învățarea antreprenoriatului în Europa. Am vrea să subliniem în special nevoia unei abordări holistice, cross, uh, transsectoriale pentru tineri și am vrea să vă atragem atenția că, într-adevăr, este foarte important să, înființă, să înființăm o coaliție extinsă între mai mulți parteneri, în special între educația formală și cea informală. Vreau să vă atrag atenția asupra contribuției învățământului informal pentru autonomizarea tinerilor și pentru echiparea acestora cu competențe transversale și în special competențe antreprenoriale. Și pentru asta este nevoie de o recunoaștere deosebită. Comisia Europeană este o platformă extrem de bună pentru a reuni toți actorii implicați pentru învățare, pentru schimb de bune practici și am vrea să mergem pe acest, pe acest drum și să creștem cooperarea pentru că am văzut din rapoartele pentru tineret naționale că există deja mai multe inițiative în ceea ce privește educația antreprenorială a tinerilor. Există o nevoie clară, să învățăm mai mult unii de la alții și să facem schimb de experiențe la nivelul statelor membre. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția că programul Erasmus Plus are deja, se concentrează deja puternic asupra uh, educației antreprenoriale, nu doar în acțiunea cheie 1, ci și în acțiunea cheie 2 vorbind aici de parteneriate strategice, inițiative pentru tinere transnaționale, uh, alianțe de cunoștințe și uh, alianțe de competențe. Deci aceste aspecte legate de formarea profesorilor, spre exemplu, ar putea fi consolidate și pe viitor. Aș vrea să-i dau cuvântul și colegului meu care poate dorește să completeze ceea ce am spus eu. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt mai mult pe partea de educație. Cred că această abordare este foarte bună și trebuie să ținem, uh, să ținem cont de acest lucru. Cred că ar trebui ca antreprenoriatul să existe la toate nivelurile școlare. Să începem de la școala primară, uh, să ajutăm pe copii și apoi să mergem până la educația superioară. Cred că antreprenoriatul este deja pe ordinea noastră de zi de multă vreme. A apărut și în recomandările din 2006 legate de competențele cheie și în programul Erasmus apare uh, și cred că deja este pe ordinea de zi a multor state membre important este să uh, încercăm să mergem mai departe și, în general, ne bucurăm foarte mult că acest subiect este prioritar pe ordinea dumneavoastră de zi. Avem și noi câte observ câteva observații minore, concrete față de acest raport, dar poate uh, ar fi mai adecvat să discutăm direct cu raportorul. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această disponibilitate. Bineînțeles că o cooperare activă cu Comisia ar fi extrem de utilă. Îi dau cuvântul din nou raportoarei. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru observațiile pe care le-ați făcut și cred că multe dintre ele se vor regăsi în, prin amendamente în raport. Am încercat să subliniez conceptul general al educației în general, dar am înțeles ideea că poate ar trebui să clarificăm puțin uh, lucrurile. Într-adevăr, uh, ar trebui ca antreprenoriatul să fie predat și în sectorul educației uh, superioare și poate aș putea să clarific și rolul programului Erasmus, care a fost deja menționat la punctul 6 din raport precum și ideea de a face schimb de bune practici. Eu am propus o rețea care ar putea fi organizată de comisie, o rețea pentru schimbul de bune practici, spre exemplu, care să existe în toate statele membre din UE. Deci am luat notă de toate aceste observații și aș vrea să subliniez că am, în concluzie am spus că solicit Comisiei să-și prezinte la finalul mandatului un raport interimar legat de uh, pașii care au fost deja făcuți, măsurile care au fost deja întreprinse. Uh, eu recunosc că eu sunt genul de persoană care dacă face ceva vrea să vadă și rezultate, deci sper că la finalul mandatului Comisia să vină cu o analiză uh, legată de înființarea unei rețele sau legată de beneficiile programului Erasmus. Eu sper că cel mai târziu, în patru ani, vom putea avea un uh, răspuns clar pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă. Aș dori să vă reamintesc că votul va avea loc pe 14 iulie, la ultima reuniune înainte de vacanță de vară, amendamentele putând fi depuse până pe 12 mai la ora 12. Și un ultim punct, dacă îmi dați voie. Analiza de, din spatele raportului este extrem de interesantă, alegerile care au fost făcute și așa mai departe și suntem doar într-o primă etapă de implementare a acestui program multianual la nivelul Parlamentului. Și acest lucru va fi extrem de interesant pentru Erasmus, pentru că revenim la ideea de învățare pe tot parcursul vieții. Și de asemenea abordarea extinsă care într-adevăr are legătură cu crearea de locuri de muncă. Evident, vom analiza cu mai multă atenție platformele deja existente, dar trebuie să lucrăm împreună cu Comisia la, în cadrul uh, Comisiei noastre. Și trebuie să ne asigurăm că avem informații suficiente. Ați vorbit despre cercetare. Cred că s-a făcut un studiu uh, în 23 de țări pe marginea acestei uh, teme. Vreau să știu dacă acest studiu va fi actualizat cumva. Și uh, dacă putem fi de acord cu ideea de a avea o rețea de școli, de universități care au deja ceva experiență în uh, domeniu. Și la Erasmus avem uh, antreprenoriat și posibilitatea de a avea proiecte pe termen lung. Poate și asta ar fi bine. Și apoi avem și clusterele, cooperarea activă între universități, companii, ONG-uri și așa mai departe. Deci cred că acest lucru este extrem de interesant pentru că vorbim de crearea de rețele și uh, am mai văzut și experiența foarte mare cu companiile la început de drum, cu startup-urile. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și acum trecem la următorul raport din partea domnului Diaconu Voiam doar să vă informez, pentru că s-ar putea să plece câțiva colegi, voiam să vă reamintesc că mâine lucru de care coordonatorii uh, sunt deja conștienți, mâine uh, va exista o audiere comună coorganizată la inițiativa Comisiei DROA în ceea ce privește sportul și drepturile omului, începând de la 9.30 până la 11.30. Mâine dimineață, cum spuneam, la etajul 3 în ASP 3. Uh, această inițiativă europeană privind sportul uh, va fi aplicată în Baku și uh, Uh, ținând cont de competențele noastre în ceea ce privește sportul și promovarea sportului, trebuie să promovăm și noi această idee. Deci am, ne-am gândit că va fi o idee bună să fim co-implicați, ceea ce cred că ar putea duce la alte inițiative în domeniul sportului care ar putea fi consolidate. Acum aș dori să-i dau cuvântul colegului Diaconu. Grație stimați colegi uh, comisia noastră a fost solicitată să redacteze un aviz pe raportul omonim elaborat în comisia pentru afaceri juridice juri. problema pusă în discuție este posibilitatea de a extinde sistemul de protecție al indicațiilor geografice la alte produse decât cele agricole. această categorie se referă în primul rând la produsele de tip artizanal și putem estima că includerea lor într un astfel de sistem ar pune bazele relansării economice a întregului sector artizanal european. Comisia Europeană a publicat deja o carte verde pe această temă, care sintetizează răspunsurile primite de la reprezentanții sectorului artizanal european. Am avut deja o primă discuție formală, sub forma unei întâlniri a raportorilor, cu colegii de la Comisia Europeană, tocmai pentru a afla mai multe informații despre fezabilitatea acestui demers. Da, desigur, din punct de vedere al sectorului cultural susținem o astfel de inițiativă dar consider că trebuie definit mai clar cadrul legal care va guverna acest sistem. dacă unele alegeri ca de exemplu legătura cu locul de origine pot fi făcute mai ușor în, cadrul, în cazul produselor agricole în situația de care vorbim de meșteșuguri vechi meșteșuguri această legătură nu este la fel de strânsă aparent dar, după părerea mea, ea rămâne indispensabilă. Trebuie așadar să păstrăm, cred eu, în viitorul cadru legal o referință clară și directă la locul de origine, chiar dacă alegem să optăm pentru diferite clasificări. Un alt punct care pentru mine este foarte important este legat de inovația tehnologică. Um, pare o contradicție este o falsă problemă însă deoarece protejarea unui meșteșug nu trebuie echivalată cu înghețarea în timp a acestuia. dimpotrivă artizanii pot să se bucure de un anumit grad de libertate atunci când vine vorba despre inovația tehnologică atâta vreme cât aceste schimbări însă nu afectează calitatea și autenticitatea produsului final. înainte de a, de a încheia aș dori să subliniez șansa extraordinară pe care un astfel de sistem ar putea să o ofere pe plan local vechilor meșteșuguri care se păstrează de sute, poate chiar de mii de ani și care altfel sunt, ar fi pe cale de dispariție. Și în final, pentru a vă reaminti că artizanii din toate țările noastre, pe care trebuie să încercăm să-i protejăm, am adus cu mine o mostră, chiar dacă pare amuzant, așa și vreau, să fie amuzant, iată cum se îmbină secolul acesta cu secolul celălalt, secolele celelalte. Firește, firește. Da. Ă, dacă vă place acest lucru, pot să dau un telefon la mine în țară și vor pleca în coci imediat mai multe genți pentru mai multe laptopuri. <laughs> Mersi. Acesta este, acest port laptop este făcut uh, de o femeie, artizan, din delta Dunării, din stuf din delta Dunării. Dunărea fiind până la urmă ceva ce ne unește, aproape jumătate de Europa e unită de delta Dunării. Și în final, iată cum se întâlnesc cele două. Uh, Mhm. aș putea, aș vrea să vă spun multe, multe lucruri. Mi se pare că este o mină de aur acest subiect, pentru că, sigur, o să vorbim la timpul potrivit, pentru că dacă vorbim de restaurare, restaurarea atâtor obiective de patrimoniu care ne reprezintă pe toți la un loc și pe fiecare în parte ca națiune, dându-ne identitate culturală. Vorbesc de punctele de patrimoniu ele trebuie restaurate. în clipa în care trebuie să le restaurezi evident este nevoie de niște oameni care știu să facă acele lucruri. Ă, ceramică fără asta nu se poate. Ă, sunt vitraliile sunt ferestrele cu inserție de plumb îmi pare rău sunt vechi meșteșuguri Astăzi, încet, încet, nimeni nu mai știe, nu va mai ști să facă aceste lucruri. Dacă nu intervenim, dacă nu încercăm să menținem în viață aceste profesii. În final, putem vorbi de locuri de muncă, putem vorbi de, de bani chiar. Dar în orice caz, cred că e o datorie morală. Vă mulțumesc tare mult și aștept întrebări. Bine, mi pare mult eficace. Vă mulțumesc. Ați fost foarte uh, eficient și foarte simbolic în același timp. Este o temă deosebit de importantă și, după cum prea bine știți uh, și ați amintit, de fapt, această carte verde a Comisiei Europene, prin care uh, se examinează posibilitățile de protejare acestor uh, produse ne, neagricole. Dau cuvântul colegului Necov și alți doi colegi uh, doresc să ia cuvântul. Vă rog. Îți mulțumesc, Silvia. Aș dori să-i mulțumesc domnului Diaconu pentru constructivitatea de care a dat uh, dovadă. Proiectul de aviz este unul foarte echilibrat și se concentrează pe necesitatea de a crea un cadru juridic adecvat la nivel european și pe păstrarea meșteșugurilor uh, tradiționale, artizanale, neagricole. Nu ar trebui să uităm că o parte a patrimoniului nostru cultural ar putea să fie distrusă dacă uh, aceste produse nu se bucură de o uh, protecție prin indicațiile geografice. Tocmai de aceea cred că avem nevoie de un sistem uniform și pentru uh, produsele neagricole, care ar încuraja uh, dezvoltarea unor regiuni din Europa, ar crea noi locuri de muncă tocmai în, aceste, în acest domeniu al producerii de bunuri tradiționale. În calitate de raportor din umbră, pentru mine este importantă, este importantă păstrarea patrimoniului uh, cultural și a metodelor de, de producere. Cred că există un set întreg de asemenea produse obținute prin meșteșuguri tradiționale care reprezintă un bogat patrimoniu cultural, un patrimoniu pe care trebuie să-l păstrăm și să-l uh, dăm mai departe generațiilor viitoare pentru că face parte din identitatea noastră și din moștenirea noastră culturală. Păstrarea acestor produse la nivel european uh, le-ar ar garanta o mai bună cunoaștere a lor calitatea materialului folosit ar fi de asemenea recunoscută. Încurajarea produselor regionale este deosebit de importantă pentru păstrarea patrimoniului cultural european și pentru a oferi o plată corectă artizanilor locali. Cred că este deosebit de important să investim în educarea și în pregătirea meșteșugarilor respectivi. Aceste profesii ar putea deveni mai atractive pe viitor și, în concluzie, eu cred că statele membre ar trebui să sprijină inițiativele pentru promovarea meșteșugurilor tra- tradiționale. Acest lucru ar încuraja, printre altele, de exemplu, extinderea turismului cultural, cunoștințele, uh, informațiile despre meșteșugurile tradiționale ar trebui să fie predate în școală. Uh, această temă ar trebui să se regăsească în programele uh, școlare regionale Astfel am putea să transmitem aceste informații nu doar între meșteșugari, dar să le promovăm în rândul populației și nu în ultimul rând extinderea acestei protecții ar fi de, de, deosebit de importantă pentru uh, diferite puncte. Am uh, participat la o vizită în Spania și cred că uh, Uh, asemenea indicații geografice ar sprijini crearea și consolidarea unor rute turistice, ruta dedicată producției de ceramică, de exemplu. Există foarte multe regiuni în care tradiția uh, ceramică este foarte puternică, de exemplu, și prin, printr-o asemenea protecție am putea uh, consolida asemenea destinații. Mulțumesc, doamna în are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului. Grupul politic ECR trebuie să fie convins în continuare de plus valoarea acestor indica- indicații geografice pentru produsele neagricole, deci dorim o analiză de impact din partea Comisiei Europene asupra costurilor și, beneficii, și beneficiilor unei asemenea idei. Nu știu dacă nu limităm spațiul de manevră privind inovarea, crearea de noi produse, nu cred că este un sistem foarte, foarte simplu să preluăm aceste indicații geografice pentru produsele agricole și să le extindem asupra celor neagricole. Trebuie să ne gândim cum ar putea funcționa așa ceva. În unele țări situația ar putea să fie foarte complicată, pentru mite produse situația ar putea să fie complicată. Nu toate statele membre mm, au recurs la adoptarea acestor sisteme de indicații geografice protejate și aș dori să întreb Comisia Europeană de ce crede că acest lucru nu s-a întâmplat. Eu consider că o abordare bazată pe mărcile înregistrate permite o flexibilitate mai mare, garantând în același timp calitatea produselor, dar există un grad mai mare de uh, flexibilitate privind produsele uh, pro, uh, obținute. Uh, indicațiile geografice impun o restricție geografică de până la 2000, de exemplu, un spațiu geografic foarte, foarte restrâns. Deci cred că trebuie să ne gândim mai mult la această idee și aș dori să știu câte, câte state membre au adoptat indicații geografice pentru produsele neag- neagricole, dacă există statistici privind acest lucru și care ar fi procedura uh, propusă pentru extinderea unui, uh, unui asemenea sistem la nivel european, dacă cumva uh, se va ajunge la această situație, însă ne rezervăm dreptul de a adresa mai multe întrebări. Nu cred că este atât de ușor încât să putem spune dacă vom proteja aceste produse neagricole, totul va merge bine. Uh, Într-adevăr, sunt convins, uh, așa cum m-a convins raportorul cu această geantă pentru laptopuri, că există produse minunate. Trebuie să găsim modalități diferite pentru a le promova. Nu cred că o atitudine prea protecționistă ne va ajuta să ne promovăm produsele, uh, aceste produse tradiționale. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste intervenții, doamna Boxa. Thank you. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu raportorul în ceea ce privește necesitatea de a ne proteja uh, produsele culturale care au importanță istorică pentru națiunile europene. Guvernul maghiar, din acest punct de vedere, a creat o gamă, a listat o, o, o gamă de produse maghiare, produse maghiare care au contribuit la istoria Ungariei. Este vorba de diferite vase ceramică, de, ceramice de diferite textile din anumite zone și mai important, mai importantă decât indicațiile geografice, mi se pare uh, indicarea, indicarea contribuției istorice. Cred că avem nevoie de o abordare protecționistă față de bunurile culturale și din acest punct de vedere trebuie să ne gândim și la indicațiile geografice. Doamna triple aș dori să mulțumesc domnului Diaconu pentru discursul dumnealui. Eu cred că avem nevoie de o studiere mai aprofundată a avantajelor, dezavantajelor acțiunilor în acest domeniu, deci eu aș avea o abordare puțin mai precaută. Cred că avem nevoie de mai multe informații privind impactul unei asemenea propuneri, deci sunt de acord cu cele spuse de ECR. Vă mulțumesc. Comisia Europeană, doriți să luați cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisia salută uh, sugestiile făcute de Comisia CULT, acest proiect de aviz uh, redactat pentru Comisia Jurii. În mod special, ne bucură interesul Comisiei dumneavoastră pentru prote- protecția uh, produselor neagricole bazate pe informații tradiționale care fac parte din caracteristicile culturale a unei anumite regiuni Salutăm de, de, de asemenea interesul de a păstra uh, aptitudinile și meșteșugurile tradiționale. Salutăm de asemenea uh, interesul de a informa mai bine consumatorii privind autenticitatea unor produse și pentru a proteja titularii uh, acestor produse prin anumite registri, registre și salutăm de asemenea interesul uh, față de potențialul economic al introducerii unui asemenea sistem prin crearea sau păstrarea locurilor de, de muncă, prin uh, sprijinirea loc, locuri, întreprinderilor mici și mijlocii și păstrarea unor anumite meșteșuguri în, în regiuni. Încă nu am luat o decizie privind o posibilă extindere a indicațiilor geografice ale Uniunii Europene asupra produselor agricole la nivel european. În momentul în care vom lua decizia uh, privind calea de urmat în acest dosar, în acest dosar vom ține cont, uh, în mod sigur, de sugestiile făcute de Comisia pentru Cultură, mai ales necesitatea de a combina inovarea tehnologică cu calitatea și autenticitatea produsului final, necesitatea de a acorda o prioritate legăturii între uh, zona geografică și uh, reguli foarte clare în momentul în care numele, indicația respectivă este folosită în exteriorul zonei respective. De asemenea, Comisia Europeană va ține cont de propunerea privind necesitatea de a ține cont de indicațiile geografice uh, deja existente în unele state membre, tocmai pentru a evita birocrație nenecesară la nivel european. În urma răspunsurilor uh, numeroase pe care le-am primit uh, după publicarea cărții verzi, în urma vizelor primite din partea Comitetului Regiunilor și din partea Comitetul Economic și Social, Social Econom, și Economic European, cred că și poziția Parlamentului European ne va ajuta să înțelegem care sunt pașii următori de care avem nevoie. Mulțumesc! Doamna președintă, mulțumesc! Această temă este fără îndoială deosebit de importantă și Mă bucură faptul că domnul Diaconu a redactat un aviz atât de echilibrat și cred că merită să extindem, să aprofundăm toate aceste aspecte uh, amintite în ceea ce privește valoarea de impact. Avem nevoie de o asemenea valoare de, a impactului, procedurile de urmat, uh, sistemul ales poate aduce, pot aduce cu sine anumite probleme pe care nu trebuie să le ignorăm. Uh, Însă sunt convins că raportorul, împreună cu raportorii din Umbra, vor colabora astfel încât să obținem uh, informațiile necesare în acest uh, domeniu. Valoarea acestor produse este strâns legată de know-how-ul uh, meșteșugarilor respectiv, know-how pe care trebuie să-l păstrăm și să înțelegem că avem nevoie și de investiții în tehnologii noi. După cum a spus domnul Diaconu, nu trebuie să insistăm doar pe tradiții, ci ar trebui să găsim și posibilitățile de inovare în acest context. Aș dori să vă informez că acest proiect de aviz Uh, are următoarele termene limită. Depunerea amendamentelor 12 mai se votează în luna iunie și presupun că până atunci raportorul și raportorii din umbră se vor putea întâlni cu Comisia pentru a obține mai multe informații. Domnul Deacon, aveți cuvântul. Uh, foarte scurt, uh, toate intervențiile sunt absolut corecte, e nevoie de prudență, orice studiu e binevenit, pe orice subiect, e chiar o procedură obligatorie, cred eu, și binevenită, cum spun. Dar vă spun un singur lucru. Iată, uh, la mine în sat, de când știam eu de copil, toate sobele din teracotă erau făcute de un singur om care știa să facă acest lucru. Exista acolo un deal, un pământ special, din care acest om făcea sobele. După 90, 90, nu mai știu cât, când lumea a început să nu mai aibă servicii, când nimeni cădeau firmele, cădeau fabricile, deci economia era într-un dezastru în țara mea, discutam într-o zi cu foști colegi de școală ai mei, acolo, și ziceau, ce facem, nu avem unde munci, ce ne facem, spuneau ei. Și eu, la un moment dat, am zis, ă, mai trăiește omul acela care a făcut sobele, da, mai trăiește. Avea șapte copii acel om și toți copiii lui erau plecați în orașe, aveau servicii, erau ingineri, erau orice vreți, numai sobari nu. Și am zis, dacă mai trăiește omul ăla, duceți-vă și întrebați-l cum se fac sobele. Cineva trebuie să facă sobe mai departe. S-a întâmplat așa, că astăzi, în satul meu, sunt șapte cuptoare de sobă și care fac teracotă de cel mai înalt nivel exact din dealul acela și niciunul dintre acești oameni nu este copilul acelui bătrân care a murit între timp. Problema e ca ce știe să facă acel om din dealul acela să rămână altcuiva. Să rămână altcuiva. Poate ați văzut filmul, unul dintre cele mai mari filme din istoria cinematografiei, Rubliov, de Tarkovski. Marea problemă era acolo cine mai știe să facă clopote să toarne clopote. Mai era un copil, dacă ați văzut filmul, care mai știa să facă clopote. Acel copil care știe meșteșugul e o mină de aur. Vă spun lucrurile astea ca să înțelegeți ce e în capul meu, ce mă frământă, mă sperie chiar că vor dispărea aceste mes meserii, vom merge la supermarket toți, vom cumpăra niște lucruri făcute la ștanță, fără nicio identitate. Vă mulțumesc și scuzați-mă de... Cu preocupazione, colega credo sia molto condivisa. Eh, penso che la cosiddetta biodiversità. Da. Sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Diversitatea culturală europeană reprezintă o îmbogățire a Europei și uh, este importantă și pentru creșterea economică viitoare a Europei. Din acest punct de vedere, cred că uh, suntem în consens și sunt sigur că veți uh, Uh, include toate aceste elemente în uh, raportul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru pasiunea de care dați uh, dovadă. Și acum trecem la următoarea temă, noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa. Știți că din anul 2010, de la tratatul de la Lisabona, și turismul se numără între competențele Uniunii Europene și avem un proiect de aviz pentru un raport de care se ocupă Comisia pentru Transport. Am plecat de la o comunicare a Comisiei și pentru noi deosebită de import, deosebit de importantă este tema turismului cultural. Și dau cuvântul domnului Morgan acum. Per arrivare al parere. Într-adevăr vă voi prezenta o serie de propuneri pentru a elabora acest raport în legătură cu noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa. Uh, am spațiu doar 1500 de caractere, așadar uh, nu am suficient spațiu pentru a îmi introduce toate ideile. Presupun că dumneavoastră Deja știți conținutul textului, așadar voi prezenta doar câteva dintre mesajele cheie pe care le vom transmite Comisiei Transporturi, care deține responsabilitatea pe fond. Noi vrem să subliniem și aspectul cultural al turismului, care se leagă de comisia noastră. Trebuie să găsim noi formule pentru a găsi un echilibru între extinderea sectorului turismului, însă în același timp să păstrăm și să conservăm patrimoniul cultural european. Să susținem crearea unor noi opere de artă, pentru că nu putem să rămânem doar cu ceea ce a rămas din trecut. Trebuie să susținem și prezentul și viitorul Există asemenea investiții deja și inițiative în Europa, însă avem nevoie de un instrument, un fel de carnet cultural european cu măsuri uh, pentru a valoriza turismul cultural european de calitate. În acest sens, este foarte important să avem un turism european cultural de calitate și aici este foarte importantă educația culturală, pentru că dacă omul nu are educația necesară, dacă nu uh, suntem învățați să apreciem cultura, ar fi foarte dificil să facem turism cultural. Nu vom deveni niciodată, uh, nu putem niciodată deveni consumatori de cultură prin turism, dacă acest lucru nu este inculcat din fragedă copilărie și uh, există suficiente experiențe în acest sens. Trebuie să ne ocupăm de toată lumea, trebuie să ținem cont și de uh, cerințele unor categorii specifice de, de cetățeni, uh, persoanele în vârstă, persoane cu discapacități, persoane cu familiile cu copii. Uh, de exemplu, să adaptăm aceste uh, locații culturale din punct de vedere al arhitectonic pentru a permite accesul uh, persoanelor în scaune, scaune cu rotile sau care se deplasează mai greu uh, și introducerea de sisteme de însoțire a persoanelor cu discapacități. Am mai vorbit în raportul meu despre necesitatea de a administra mai bine patrimoniul cultural și natural european. Este un adevărat tezaur pe care îl avem în Europa și datorită acestui patrimoniu cultural, Europa este una dintre destinațiile turistice principale din lume. Sectorul turismului poate să fie o adevărată locomotivă a redresării economice. și turismul cultural reprezintă 40% din turismul din Europa în momentul actual. Știți că în zilele noastre se poate călători foarte ușor și că nu putem să ne mulțumim să menținem nivelurile actuale. Întotdeauna trebuie să avem ambiția de a aduce cât mai mulți turiști, însă păstrând echilibrul pentru a apăra, a proteja patrimoniul cultural și natural european. Câteva exemple pentru a face lucrurile mai clare. Sunt deja situație, situații care nu sunt durabile. De exemplu, Veneția, ă, exemplul orașului Granada, unde ă, numărul de vizitatori este extrem de mare, Mm, Dubrovnik din Croația uh, sau chiar orașul Praga uneori este copleșit de turiști. Așadar, avem nevoie de o, de o ofertă mai atrăgătoare, însă uh, trebuie să provocăm și curiozitatea culturală a cetățenilor europeni și sper ca Comisia să ne ajute să facem un carnet cultural european care să Uh, fie copiat într-un fel după carnetul de student uh, de acum câțiva ani al UNESCO, care să dea acces la diverse muzee, locuri culturale. Putem să creăm o valoare adăugată pentru o plus valoare pentru turismul european, nu doar din punct de vedere practic, ci și simbolic pentru a uh, consolida sentimentul de apartenență uh, la identitatea noastră comună europeană. Și aș dori de asemenea să vă spun că am intenția de a prezenta amendamente suplimentare la propriul meu text pentru a ține cont de specificul experiențelor europene și că trebuie cel puțin să menținem nivelul actual. Știu că încă se dezbate bugetul și că trebuie să continuăm cu inițiativa capitalelor culturale, culturale europene și să susținem patrimoniul cultural european și Europa creatoare. Subliniez de asemenea uh, că continuă să existe necesitatea de a continua să digitizăm operele uh, europene și aici pot să intervine și IMM-urile. Trebuie să facem eforturi pentru a um, facilita cunoașterea uh, zonelor și realităților mai puțin cunoscute, care nu pot să fie abandonate uitării. Aștept comentariile dumneavoastră. Mi se pare că avem aici o oportunitate extrem de bună pentru a Uh, ridica această temă și pentru a vă cere idei și opinii. Vă mulțumesc. Domnul Zavorakis, primul raportor din umbră. Ο κύριος Μοργάνος συνέταξε ένα πολύ καλό κείμενο βάση που καλύπτει σε βάθος την πολιτιστική διάσταση του τουρισμού. Într-adevăr, domnul Morgano a redactat un raport foarte bun bazat pe importanța turismului cultural și creșterea an în Europa. Trebuie să creăm noi produse turistice, să găsim noi idei tematice pentru întreaga Europa. Turismul religios este un aspect, turismul gastronomic, de exemplu, uh, căutarea vinurilor și degustarea lor. Am avut un raport al domnului Fisis care um, ne spunea că gastronomia este un motiv foarte bun pentru a călători și poate că ar trebui să susținem acest lucru, mai ales în, cadrul tineri, în cazul tinerilor. De asemenea, există posibilitatea turismului sportiv, care poate să aducă dezvoltare turistică pentru o serie de sporturi, în special în ceea ce privește organizarea evenimentelor și susținerea unui, unui dialog aceste evenimente sportive întotdeauna atrag fanii și, și restul mm, oamenilor. Trebuie să punem accentul pe educație și pe formare în turism, pentru că este foarte crucial ca toată lumea să știe ceea ce face. Aici Uniunea Europeană poate să aibă într-adevăr un rol. Domnule Morgano, vă felicit pentru raportul dumneavoastră excelent și știu că nu ați putut să vă exprimați toate ideile datorită limitelor, însă aș dori să depun și eu câteva amendamente în sensul celor pe care tocmai le-am declarat. Vă mulțumesc, domnul Zambaschi. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз се Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, și aș dori să-l felicit pe raportor Raportul său este foarte interesant și subiectul mi se pare și el foarte important. Turismul cultural, turismul sportiv, toate aceste tipuri de turism pot să fie dezvoltate. Uniunea Europeană are un rol complementar în sectorul turistic și încurajează competitivitatea în sector. Acest lucru a fost consolidat în articolul 195 din Tratatul Uniunii Europene. Tot ceea ce face Uniunea Europeană în acest domeniu este de natură voluntară, bineînțeles. Bulgaria are o industrie turistică bine dezvoltată, însă trebuie să se compare cu celelalte state europene. Și avem multe de învățat patrimoniul cultural european este foarte uh, bogat și trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putere pentru a-l păstra. Avem foarte multe obiecte de interes cultural, artefacte din vremea tracilor, de exemplu. Și toate aceste lucruri încurajează păstrarea diversității culturale în Europa. Turismul asigură 8 uh, milioane de locuri de muncă, 3,3% din populația activă din Uniunea Europeană. Și însă dacă ținem cont și de sectoarele conexe, cum ar fi transportul, construcțiilor și așa mai departe, numărul acestor locuri de muncă crește. Creșterea și ocuparea sunt cuvintele pe care le auzim foarte des în ultima vreme și turismul are și el un, un rol de jucat aici. Însă este foarte dificil să organizăm, să armonizăm principiile de calitate a turismului. Există abordări diferite în diversele state membre în ceea ce privește calitatea turismului. Mie mi se pare că un standard european opțional în ceea ce privește calitatea turismului ar putea să ajute statele care nu au asemenea standarde. În unele state există standarde naționale sau regionale pentru calitatea serviciilor turistice care sunt voluntare. Nu, în Bulgaria nu avem asemenea standarde în, dincolo de um, categorisirea um, serviciilor turistice, însă aceasta este una, o, o măsură destul de vagă și controversată. În definitiv, orice ar putea să ducă la calitatea turismului este un lucru bun. Trebuie să ținem cont de lumea digitală, de a, a impactul a, acestor aspecte asupra turismului. Vă mulțumesc, domnul Cuciuc. Uh, Vreau să-i mulțumesc domnului Morgana pentru că a subliniat aceste puncte foarte importante, dar aș vrea să adaug și eu câteva. Europa este într-adevăr o destinație culturală cheie și care se concentrează asupra uh, turiștilor uh, atât din Europa cât și din afara ei. Am pierdut uh, cumva o, câteva cote de piață în favoarea unor destinații emergente și de aceea promovarea diversității și uh, varietății uh, turismului cultural din Europa este atât de importantă ținând cont de faptul că investirea în oameni este o condiție pentru creștere durabilă și competitivă și realizând că sectorul nu este suficient de atrăgător, vreau să subliniez cât de important este să avem personal multilingvist uh, care să aibă competențele necesare. Ar trebui de asemenea să subliniem importanța investițiilor pe termen lung pentru realizarea unei tendințe durabile, pentru um, păstrarea tradițiilor culturale locale și pentru întreținerea mediului. Schimbul de bune practici între statele membre, regiuni și actori este iarăși esențial. Cooperarea între instituțiile de cercetare și uh, muzee, precum și uh, companiile de turism, ar trebui să fie promovate uh, pentru a avea un uh, produs uh, durabil care să se ridice la înălțimea așteptărilor vizitatorilor. Turismul ar trebui să se bazeze pe conservarea și accentuarea diversității uh, culturale și geografice. Și prin această abordare vom putea să promovăm unicitatea în diversitatea culturală. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Triupol. Îi mulțumesc și eu, domnului Morgano, pentru prezentarea raportului domniei sale. Voiam doar să mă refer la un punct anume. S-a menționat că este nevoie să avem turism durabil, turism cultural durabil. Uh, și domnul Cucic a menționat că ar trebui să profităm de cele mai bune practici din Europa, pentru că haideți să vă dau un exemplu cu ce este cel mai uh, problematic. Când avem vase mari de croazieră, acestea au uh, emisii de dioxid de carbon foarte mari și trebuie să avem o posibilitate uh, de a le oferi în port electricitate Uh, solară, pentru că aici chiar avem o nevoie crucială de schimbare și știm de asemenea că există o solicitare în creștere din partea cetățenilor care doresc uh, moduri durabile de a face turism cultural. Spre exemplu, pentru Grecia aceasta este o problemă destul de mare mai ales pentru insule și tocmai de aceea aș dori să vă solicit să vă concentrați și asupra acestui punct pentru că mai e mult loc de îmbunătățit aici. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sidrova! Mulțumesc! Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Morgano pentru avizul său. care oferă o nouă abordare a transportului. Salut foarte mult claritatea cu care a subliniat sportul ca motiv pentru turism sportul ca, de fapt, evenimentele sportive ca motiv de a uh, călători, dar și sportul în sine, cum ar fi uh, ciclismul, spre exemplu. Cred că am putea să oferim uh, reduceri dacă te duci la uh, teatre, la librării și așa mai departe, dar cred că întotdeauna trebuie să analizezi ambele fațete ale monedei. Dacă ofer o reducere, atunci această reducere ar trebui să vizeze persoanele potrivite, tineri sau familii. Uh, dar dacă oferi uh, anumite reduceri, atunci uh, pierzi o parte din venituri. Deci întotdeauna trebuie să oferi o compensație pentru veniturile pierdute, pentru a le permite să-și continue existența. Cu toate acestea, ideea unor reduceri pentru anumite grupuri de oameni dacă, se, dacă participă la anumite tipuri de evenimente culturale, este o idee care trebuie să se bucure de sprijin, dar trebuie să nu uităm că trebuie să acordăm compensații pentru pierderea de venituri. Mulțumesc! Mulțumesc! Am o părere foarte bună despre avizul domnului Morgano, în special în ceea ce privește potențialul pentru turism cultural. Evident, există și anumite aspecte care trebuie să fie rezolvate, cum ar fi accesul persoanelor cu disabilități. Și de asemenea aș vrea să mă refer la ceea ce a spus domnul Diaconu mai devreme. Există o legătură între cele două. Poți folosi potențialul patrimoniului cultural și al produselor cu uh, indicație geografică protejată ca un mijloc pentru a dezvolta turismul în zona respectivă. Deci asta e legătura între cele două avize. Este un mod de a atrage oamenii în zona respectivă și poți să le arăți turiștilor și ce, cu ce se ocupă meșteșugarii din zona respectivă. Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Nu știu dacă vrea și Comisia să intervină. Dacă nu, aș dori să-i dau din nou cuvântul domnului Morgano. Dar înainte de asta, dați-mi voie să spun și eu câteva vorbe. Vreau să vă reamintesc că turismul cultural se referă la situații care nu pot fi externalizate. Deci uh, vorbim despre Europa și tendințele de turism care sunt în creștere, în special uh, turismul uh, cultural care a ajuns la 40% din turismul european. Deci trebuie să analizăm moduri de a nu mai avea turism sezonier, dacă vreți. Ar trebui să avem uh, noi moduri de a lucra cu turismul, așa cum sugerai și tu, Luigi. Am putea să lucrăm mai mult la uh, digitalizare și există și legături cu evenimente culturale, cum ar fi uh, festivaluri, festivaluri de cinematografie. Există multe forme de turism care au legătură cu lucruri care se întâmplă în anumite orașe și avem uh, o platformă pentru asta și itinerariile culturale. Vrem să descurajăm turismul excesiv, în schimb, vrem să ne asigurăm că aceste forme uh, de turism sunt durabile. Sunt uh, convinsă că și alte țări au uh, aceleași uh, idei, dar în Italia s-a decis că accesul la toate muzeele este gratuit duminica și am văzut cum a crescut numărul vizitatorilor de trei ori. Știu că se întâmplă și în Regatul Unit, spre exemplu, dar poate și alte țări ar putea să analizeze ideea pentru a crește numărul de vizitatori. Uh, este o problemă și de uh, acces economic, deci uh, îi ajutăm pe oameni și din acest uh, punct de vedere. Apoi, profesioniștii din turism. Avem nevoie de uh, profesioniști care să știe într-adevăr meserie și cred că și la asta mai putem uh, lucra. Domnul Magano. Nu am foarte multe de adăugat, vreau doar să vă mulțumesc tuturor pentru observațiile făcute. Evident, trebuie să țin cont de ele și, evident, trebuie să fim foarte atenți la problema durabilității, care este esențială în ziua de azi pentru că încurajăm uh, vizitatorii și uh, cadourile, dar trebuie să ne gândim și la repercusiuni. Deci, uh, cred că ar trebui să găsim un echilibru corect pentru a evita o creștere într-un anumit domeniu care să ducă la o scădere într-un alt domeniu. Deci, oamenii știu știu că este important să încurajezi cultura și cred că acesta este un punct um, de plecare foarte bun pentru a merge mai departe. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, doamnă președinte, dar termenul de depunere, termenul limită uh, de depunere a amendamentelor este 12 mai la ora 12, iar votul este uh, prevăzut pentru 15-16 iunie, dacă nu mă înșală memoria. Deci aș vrea să analizez amendamentele care vor fi depuse de colegi și sper să am uh, suficient timp pentru a le analiza cu mare atenție. Pot să confirm că vom uh, vota pe 16 iunie, spune președinta, la comisia noastră, iar la comisia TRAN se va vota în septembrie. Iar amendamentele, cum spuneam, pot fi depuse până pe 12 mai la ora 12. Bun, dacă am putea trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume diverse, voiam să vă informez că următoarea noastră reuniune este pe 15 și 16 iunie, începând cu ora 15. Și acum vom avea o reuniune în camera. Este mare păcat că de-abia au sosit uh, uh, copiii, pentru că vin din Italia și e păcat că au venit chiar la final, acum când începem uh, reuniunea în camera. Sunt uh, elevi împreună cu profesori uh, din, Montefiori, din Montefildo și vorbim despre un institut care a reunit toate școlile din uh, bazinul respectiv cu multe tipuri de, de profesori și mă bucur foarte mult că ați venit în vizită, dar îmi pare foarte rău că ședința noastră tocmai s-a terminat. Aveți o zi plină și deja ați participat la o reuniune pentru a vedea cum funcționează instituțiile europene. Deci vă urez bun venit. Colega că deve riferire eh, di una... Da, din păcate nu puteți rămâne aici decât 5 minute, că după aceea începem eh, reuniunea în camera. Când vom discuta despre dialogul tripartit eh, în ceea ce privește piața unică de telecomunicații. Vă mulțumesc că ați venit, sunteți bineveniți și îmi cer scuze eu speram să veniți un pic mai devreme.